Deci, mai întâi dau cuvântul doamnei Isabel Toma, raportare. Frau Toma, attendez un moment jusque. Vă rog să așteptați un pic. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Doamne și domnilor, vă rog să părăsiți sala în liniște și cât se poate de repede, spune președintele. Doamnă Fambrent. Doamna Lunacek, vă rog, luați loc sau plecați, ieșiți, luați-o pe dumneavoastră pe doamna Van Bren, pe domnul Rand, So, Frau Peterze. Doamna Coma, aveți cuvântul. Uh, Madame la Comisar, Mulțumesc, doamnă comisar, dragi colegi. Iată, ne aflăm astăzi în fața unei revizuiri a CFM-ului de natură tehnică, care este importantă pentru implementarea programelor operaționale. Toate fondurile gestionate pe perioada 2014-2020 în gestiune partajată sunt afectate. Peste 300 de programe operaționale nu erau încă adoptate la începutul anului și nu puteau beneficia de ceea ce oferă articolul 13 al regulamentului financiar, posibilitatea de a le amâna. Toate statele membre sunt afectate, e vorba de peste 21 de miliarde de euro care s-ar fi pierdut fără această revizuire. Pentru unele state membre este o chestiune esențială creditele de angajamente în aceste programe care au fost afectate. Câteva exemple. Pentru Republica Cehă 89,6% din fonduri, pentru România 80%, pentru Spania peste 60% și peste 50% pentru Regatul Unit. Din fericire, articolul 19 al CFM-ului ne permite introducerea unei modificări până la 1 mai anul curent pentru a putea transfera aceste alocări de pe 2014 pe 2015 dacă nu se realizează programele. Iată de ce înțelegeți că suntem de acord cu această revizuire și o propunem la vot. Dacă ținem cont de consecințele teritoriale și sumele considerabile care sunt în joc, această revizuire previzibilă se adaugă pe lângă alte disfuncționări care sunt îngrijorătoare în bugetul nostru. În primul rând, se pune încă o dată problema sincerității deciziilor noastre bugetare, pentru că la momentul în care au fost luate eram deja în întârziere și știam asta. În al doilea rând, într-un context în care există o lipsă cronică de investiții în Europa, un astfel o astfel de întârziere care are de-a face cu validarea programelor operaționale este de neacceptat și aceasta întârzie și mai mult investițiile care trebuie făcute pe teritoriu. În al treilea rând, aceasta va avea un impact asupra creditelor de plată, pentru că în ciuda angajamentelor pe un an, până la urmă plățile sunt cele care ar putea fi decalate cu aceeași amploare, crescând deci presiunea asupra uh, creditelor de plată la sfârșitul perioadei de programare pentru CFM. Cunoaștem foarte bine acest efect, uh, acumularea factorilor neplătite și aceasta subminează credibilitatea UE, afectează multe proiecte în fața acestei probleme bugetare. Această uh, revizuire nu va schimba prea mult uh, situația, dar pentru programele care se află la sfârșitul perioadei, schimbarea va fi esențială și vreau să salut posibilitatea oferită de comisie de a utiliza această marjă de flexibilitate pentru a limita impactul acestei revizuiri. Totuși, doamnă comisar, mi-e teamă că nu este de ajuns cu această flexibilitate. Parlamentul își exprimase deja îndoierile la acordul din 2013 asupra cadrului financiar, care pentru prima oară era în scădere de când a început uh, construcția europeană, pentru că pentru prima oară el nu era suficient și adaptat. Era vorba și de ajustări bugetare care au dus la Um, această revizuire care este absolut necesară de natură tehnică, o vedem bine, dar și de natură politică. Există această criză a plăților neefectuate și deci nevoie de o mai mare flexibilitate. Iată care sunt problemele cu plățile, însă știm cu toții că există o lipsă de sinceritate din partea Consiliului față de buget, negocierile bugetare ne dau de gândit și asta ar trebui să ne facă să reanalizăm situația structurii bugetare pentru UE. Avem nevoie de această revizuire și asta reprezintă o oportunitate istorică pentru noi, nu neapărat cea de natură tehnică, ci mai degrabă cea politică pe care o dorim. Este o oportunitate reprezentată de trei elemente principale în primul rând, faptul că cetățenii europeni prin alegeri și-au exprimat uh, îndoielile față de ce se întâmplă în Uniune. În al doilea rând, criza economică ne cere să avem o intervenție contraciclică în care bugetul să fie primordial și vedem acest lucru și în dezbaterea care are loc în ceea ce privește EFSI. În al treilea rând, în ceea ce privește credibilitatea democratică și responsabilitatea politică care ne revine nouă, nu știu dacă vă imaginați că poate să existe un parlament care să voteze niște cheltuieli bugetare fără să-și pună problema de unde vin banii. Pentru că cheltuim fără să fim niciun pic responsabili și fără să ne gândim la consecințe. La ora actuală, contribuțiile statelor membre reprezintă 75% din bugetul Uniunii și această situație alimentează logica a ceea ce numim noi justă retur, acest concept pe care eh, nu putem aplica aici. De altfel, bugetul nu poate fi o variabilă de ajustare a bugetelor naționale și, în special, există o altă consecință, lipsa de solidaritate între statele membre, între popoarele europene, care este absolut necesară pentru un proiect european. Domnule președinte, închei aici și mai am un minut eh, pentru concluzie. Doamna comisară, trebuie să anunțăm revenirea la resursele proprii pentru a stimula piața internă și pentru a construi proiectul european. Doamnă comisar, noi dorim o adevărată revizuire a CFM-ului și pot să vă spun că sunt de acord cu sentimentele manifestate de comisie. Noi ne aflăm într-un moment esențial acum și față de tendințele naționaliste și extremiste, nu ne putem permite să fim lipsiți de ambiție. Această revizuire tehnică ne cere să facem încă din 2016 și o revizuire de natură politică și noi, democrații din această instituție, vă vom susține, așa că așteptăm propunerea dumneavoastră. Onorevole Fernandes. Domnul Fernandes domnule președinte. O salut pe doamna comisar în mijlocul nostru, alături de colegi. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că proiectul de raport este unul extrem de tehnic. Tocmai de aceea el a și fost adoptat în comisia competentă Uh, Comisia de Bugete cu unanimitate de voturi. În același timp, uh, acest raport este unul care uh, trebuie să determine și unele reconsiderări de ordin politic, pentru că, iată, s-a ajuns prin cadrul financiar multianual la întârzirea unor, în unele programe operaționale care sunt esențiale pentru politica de coeziune a Uniunii Europene deci proiecte de coeziune, proiecte cu privire la fondul maritim, uh, uh, fonduri din uh, Fondul European de Dezvoltare Regională au fost afectate. Politica regională și de coeziune este practic puternic afectată și este important ca programele regionale operaționale, în special cele din domeniul politicii de coeziune, adică Fondul Social European și Fondul European pentru Coeziune, să redevină operaționale și să poată uh, fi desfășurate mai departe. 272 de regiuni sunt înregistrate în Europa și un sfert din aceste uh, regiuni um, folosește aceste fonduri um, uh, în proporție de 75%. Uh, Sigur că aceste fonduri sunt destinate să reducă din decalajul și clivajul social și economic și uh, aceste fonduri uh, nu fac altceva decât să faciliteze atingerea obiectivelor strategice pe care ni le-am propus. Trebuie prin aceste fonduri să promovăm și să susținem creșterea economică inteligentă. De aceea sunt prioritare cercetarea și inovarea, în special în unele state membre. Așadar, este foarte important să nu pierdem acum niște fonduri care, într-adevăr, ar putea genera valoare adăugată pentru întreaga Uniune Europeană. Avem nevoie de realocări de uh, fonduri care uh, nu vizează niște plăți, ci credite, angajamente de uh, credite de angajament. Deci uh, uh, este vorba de fonduri care ar putea folosite, fi folosite în 2015, 2016 și 2017. Ar fi greșit să pierdem aceste uh, fonduri. De asemenea, fondurile, uh, fondurile destinate securității interne, migrației, asistenței refugiaților, toate aceste uh, fonduri și programe trebuie acum să fie demarate astfel încât să putem să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie. Nu trebuie să permitem ca 300, peste 300 de programe care au fost deja adoptate în plan politic să fie periclitate prin uh, uh, această uh, structură rigidă a cadrului financiar multianual. Avem nevoie așadar de o flexibilizare a CFM-ului, avem nevoie de o flexibilitate care uh, ține cont de specificul regional, de specificul, uh, specificitățile la nivel național. Uh, și care să țină cont și de noua inițiativă a președintelui uh, Comisiei Juncker. Trebuie să fie, de, deci, uh, posibil ca unele dintre capitolele de buget să poată fi folosite și în cadrul uh, planului Juncker de revigorare a economiei. De aceea sper că plenara va adopta cu aceeași majoritate ca în Comisia de Specialitate acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fernandez, și are cuvântul acum vicepreședintele Comisiei Europene, doamna Cristalina Georgieva. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să mulțumesc din suflet raportorilor, doamnei Tomas și domnului Fernandez, care au prezentat cu extremă claritate importanța acestei revizuiri pentru economia europeană și, de asemenea, urgența momentului pentru a avea o decizie. Noi, la Comisia Europeană, alături de statele membre, am făcut uh, toate eforturile posibile pentru a adopta cât mai multe programe în 2013 și aceasta respectând standarde înalte de calitate privind cheltuielile. Am lansat dialoguri informale cu statele membre încă din etapa preliminară, înainte de adoptarea formală a CFM-ului și pot să spun aici că în urma acestor eforturi am avut timp pentru am avut cu patru luni mai puțin timp la dispoziție decât uh, când am adoptat CFM-ul trecut. Dar în ciuda eforturilor, având în vedere că Consiliul a adoptat regulamentul uh, cadru pentru 2014-2020 cu întârziere, aceasta ne-a făcut să întârziem și noi. De asemenea, actele legislative erau în întârziere și, din păcate, Consecința a fost negativă pentru noi. Am avut 300 uh, de programe, deci 47% din totalul acestora, care nu puteau fi adoptate în 2014. Așa cum s-a menționat, e vorba de 21,1 miliarde de euro în joc. Deci am pierdut șase luni de zile din cauza întârzierilor și noi propunem doar această ajustare tehnică pentru a utiliza această marjă de flexibilitate și a extinde perioada disponibilă, lucru care ne-ar permite să includem aceste programe, așa cum se arată în articolul 19 din regulament, care ne permite o revizuire a CFM-ului până la 1 mai 2015. Vreau acum să fac trei comentarii aici, în fața dumneavoastră. În primul rând, funcționarii de la Comisie lucrează din greu pentru a accelera adoptarea, astfel încât să avem în jur de 60 de miliarde pentru 2015 și restul să fie adoptat așa cum s-a propus în 2016. În al doilea rând, salutăm faptul că Comisia de Bugete de la Parlament uh, și-a luat uh, munca foarte în serios, au făcut o propunere foarte rapidă aici și aici pot să vă spun că mă alătur raportorilor pentru a cere un vot pozitiv. În al treilea rând, cei doi raportori au vorbit deja despre nevoia de a utiliza flexibilitatea pentru care s-a luptat atâta Parlamentul pentru a ajusta CFM-ul pe anii următori. V-aș reaminti aici că ne-am luat angajamentul de a face o revizuire la jumătatea mandatului a CFM-ului și la comisie lucrăm asupra unei propuneri foarte serioase în acest sens atunci când va veni momentul. E clar că uh, suntem conștienți de importanța ceea ce facem și rapiditatea cu care reacționăm pentru economia europeană, pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor europeni și suntem pe deplin angajați pentru a adopta această propunere a dumneavoastră și pentru a ne asigura după aceea că fluxul de bani este rapid pentru a genera noi oportunități de creștere în Europa. Vă mulțumesc! Thank you very much for your speech. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședintă, și acum, în numele Comisiei Regii, dau cuvântul domnului Boștinaru. Grazie, signor președinte. Madame... Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, voi vorbi română

Mulțumesc, doamna Gardia Zaval. Sí, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus deja aici, dezbatem acum o modificare a CFM-ului care este fundamentală pentru a profita de aceste 21 de miliarde de euro care, din motive diferite, nu s-au putut programa pe anul 2014 și vor fi uh, trecute mai departe pe 2015. Cu toții suntem de acord că trebuie să le adaptăm rapid și programele să meargă mai departe. Aș vrea însă să mă refer un pic și la consecințele pentru plăți, nu doar în urma modificării CFM-ului, ci și în ceea ce privește transferul acestor plăți către sfârșitul perioadei. În dezbaterea pe care o avem cu Comisia asupra plăților și asupra situației plăților restante, este adevărat că din informația de care dispunem până acum, ceea ce are de-a face cu fostul CFM, situația se echilibrează. Însă dacă întârziem foarte mult cu plățile de la începutul CFM-ului către sfârșitul uh, CFM-ului, atunci vom avea probleme. Asta și din cauza întârzierii implementării programelor vom avea foarte multe plăți la sfârșitul perioadei de programare și de asemenea în 2014 a trebuit să utilizăm plăți care erau prevăzute la sfârșitul mandatului din cauza unei lipse de programări de plăți pe 2014. Deci, în această revizuire vom cere ca Comisia Europeană să țină cont de toate aceste aspecte pentru ca pe viitor să nu avem o situație atât de lamentabilă ca în trecut. Mulțumesc. Onorevole Kuzmiuc. Domnul Kuzmiuc. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, mija już blisko półtora roku realizacji perspektywy mm. finansowej Unii na lata 2000. Domnule Președinte, doamnă comisar, uh, uh, sunt în curs de revizuire a uh, cadrului financiar multianual și multe programe operaționale din uh, politica de coeziune și din uh, politici structurale așteaptă încă să fie adoptate. Uh, 300 de programe din, sunt întârziate în statele membre și de aceea acest cadru financiar multianual trebuie revizuit ținând cont de timpul rămas încă din acest uh, CFM. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim și la o a doua rectificare de bugetar pentru bugetul UE în 2015 și mai trebuie să reportăm uh, din 2014 în 2015 peste 2 miliarde de euro uh, angajamente de plată pentru a ne respecta obligațiunile. Eu sper că aceste programe chiar pot fi realizate dacă uh, facem aceste revizuiri și că la evaluare, la mijlocul perioadei de referință, uh, nu se va ajunge la reducerea plăților în statele membre. Mulțumesc că are cuvântul domnul Dupre. Uh, Doamne comisar, domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, permiteți-mi, vă rog, să-i felicit pe cei doi raportori, doamna Toma și pe prietenul nostru Jose Fernandes, mai ales pe Jose, Jose Fernandes, pentru că se pare că el este cel care acum preia toate rapoartele bugetare care uh, vin uh, pe, la PPE, care sunt uh, așadar în sarcina PPE. O să vorbesc mai ales despre un articol care mi se pare foarte bun în cadrul financiar multianual, un articol foarte cunoscut, articolul 19. Fără articolul 19, 21 de miliarde de credite de angajament care erau disponibile din anul 2014 ar fi fost anulate și deci nu ar fi fost disponibile pentru finanțarea proiectelor care sunt uh, acum în gestiune partajată. Mulțumesc, felicitări, dar uh, trebuie să fac și o remarcă pe lângă această felicitare și anume că această obișnuință pe care o avem la nivel european de a facem la șapte ani tabula rasa în ceea ce privește mijloacele financiare, dar la bazele legale nu ne gândim foarte mult uh, sau la ajustarea procedurilor sau la noile uh, capacitățile administrației pe care ar trebui să le aibă pentru a lucra așa. Oare e bine să faci tabula rasa la șapte ani? Pentru că aceasta are ca și consecință faptul că Parlamentul nu are nimic de spus la conținutul programelor care au fost decise de Parlamentul anterior. Deci trebuie totuși să ne răzvrătim împotriva acestei metode. Trebuie să schimbăm acest lucru. Nu se poate continua așa. Este o manieră foarte proastă de a gestiona banii și este o lipsă de respectare a democrației care este legitimitatea Parlamentului European. Onorevole Urban. Are cuvântul domnul Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Realitatea uh, tinerilor și șomajul care afectează peste 5 milioane de tineri uh, în Europa este și mai tragică în Spania, unde peste jumătate din tineri nu au locuri de muncă și peste 300.000 de tineri și-au părăsit țara, Spania, din 2008 până acum așa cum uh, uh, au denunțat uh, în fața Parlamentului um, mișcări precum Marea, Granate și Tineri fără viitor. Toate acestea din cauza politicilor de austeritate și de ajustare care au fost implementate atât de Partidul Popular cât și de cel socialist. Modificarea actuală a CFM-ului pentru a putea transfera resursele prevăzute pentru 2014 pe anul 2015 în așa numita garanție pentru tineri este o modalitate bună de a face față problemei, însă nu și suficientă. Doamnelor și domnilor, să nu ne păcălim singuri, pentru că ne aflăm încă o dată în fața unei proceduri de machiaj, în fața unei proceduri politice care nu ne va aduce la un adevărat, um, uh, o adevărată ocupare pentru tineri de calitate. Din grupul nostru vom cere în continuare mai multe fonduri europene și naționale care să susțină programele de investiții în cercetare și dezvoltare, în infrastructuri publice absolut necesare, pentru a ține cont de o abordare a economiei sociale și solidare în același timp. Mulțumesc, domnul Tarant. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și alți vorbitori înaintea mea, sunt uh, foarte mulțumit că se ajunge acum deja la o uh, revizuire a uh, CFM și că Consiliul nu blochează această um, revizuire. Sigur că aceste bugete sunt de multe ori vulnerabile pentru că statele membre, guvernele, se bazează uneori în mod exagerat pe sprijinul din fonduri europene. Comisia uneori este ezitantă, pe de altă parte, să controleze statele membre prea strict, asta din motive politice cifrele oferite de statele membre de multe ori sunt inadecvate sau insuficiente. Și atunci rămâne ca Parlamentul European să intervină ca un bun legiferator, uh, legiferator și uh, pentru o mai bună reglementare a situației. Tocmai de aceea uh, aceste noi abordări de gestionare partajată nu sunt inoportune și permit mai multe controle Eh, cu privire la cheltuirea judicioasă a, bazelor, a, a banilor. Mă îngrijorează însă că uh, amânarea unor uh, angajamente importante, vorbesc aici de 21 de miliarde, uh, va crește și mai mult presiunea asupra uh, uh, instituțiilor uh, vizate în a uh, recupera din întârzierile de plată dar uh, grupul verzilor, cu cele peste 50 de voturi ale sale, va susține uh, această revizuire propusă și felicită încă o dată raportorii care au realizat raportul. Mulțumesc, domnul Jonathan Arnott. Mulțumesc. Văd că se spune în această plenară că nimeni nu este împotrivă. Eu bănuiesc că am fost ales pentru ca să dau și eu o părere alternativă și pot să spun foarte sigur că noi suntem împotriva acestei propuneri, pentru că considerăm că Marea Britanie poate să își cheltuiască banii mai eficient în regiunile sale decât să trimită banii la Bruxelles care să fie apoi cheltuiți pentru noi. Avizul Comisiei pentru Dezvoltare Regională susține, practic, fondul de coeziune, care înseamnă 33% din uh, bugetul total. Aceasta nu se poate, nu și-a îndeplinit însă obiectul, uh, obiectivul său și nu a, fost decât, nu a făcut decât să um, uh, sugă capacitatea financiară a statelor membre și nu a redresat aceste state din criza financiară. Auzim că 20 de miliarde de uh, credite de angajament ar putea să fie pierdute. Ce înseamnă să fie pierdute? Înseamnă că banii se întorc, de fapt, la oameni, la, se întorc la țările care le-au plătit la contribuabili. Deci, domnule președinte, nu toată lumea crede că răspunsul la toate întrebările este mai multă Europa. Mulțumesc. Onorevole Maros. Avem un cartonaș albastru. Doriți să răspundeți? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să știu dacă răspundeți. Dar, da, răspundeți la cartonașul meu. Sunteți împotriva politicii de coeziune. Ați spus că nu este utilă. Aș vrea să vă întreb de aceea dacă sunteți conștienți de faptul că în multe țări uh, finanțarea din partea politicii de coeziune face, de fapt, cea mai mare parte a investițiilor din țara respectivă și că aceasta contribuie la rezolvarea crizelor financiare din multe țări. Vreau să știu dacă sunteți conștient de acest lucru. Mulțumesc! Pentru mine e foarte simplu, răspunde vorbitorul. În calitate de țară care face parte din UE, dar este Marea Britanie, trimite bani la Bruxelles și Bruxelles trimite bani înapoi după aceea la noi. Am putea obține același rezultat sau mai bun finanțând aceste proiecte direct în statele membre din partea unui guvern național care înțelege foarte bine ce se întâmplă la fața locului, mai bine în aceste țări. Și mi se pare foarte simplu acest lucru, de fapt. Mulțumesc. Domnul Marusi, care cuvântul acum. Panie przewodniczący, szanowni państwo, rozważamy. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În Comisia de Bugete ne preocupă frecvent eh, problema reportării sau realocării unor fonduri de la un capitol la altul. Aici, în abordarea noastră, este pur tehnică. Numai că să știți că chestiunile acestea nu sunt tehnice, doar tehnice, ci pentru că sunt sistemice modificările. Impactul lor poate fi cu semnificație foarte mare pentru statul membru vizat. Numai că trebuie să ținem cont și faptul că uh, bugetul Uniunii Europene este egal cu uh, costurile pe care trebuie să le suporte Uniunea Europeană. Deci, de aceea nu este firesc ca uh, fondurile neutilizate să treacă în, uh, în rezervă, respectiv să se realoce din rezerva bugetară Uh, în alte capitole bugetare, pentru că astfel scade rezerva bugetară impusă. Domnul Cetovski. Eh, vicecomisarsko, vážené dámy, vážení pánové. Domnule președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor. Acest raport uh, nu este numai important uh, în sine pentru că este o adaptare tehnică a cadrului financiar multianual, este și un semnal politic foarte important. Trebuie să fie conștientă toată lumea că cetățenii din Uniunea Europeană urmăresc îndeaproape cum reacționăm noi la amenințările de astăzi, de exemplu amenințările la adresa securității interne. Și mă bucur, doamnă comisar, că v-ați respectat promisiunea și ați venit la noi cu această cerere de ajustare și că există o tendință pozitivă de comunicare cu Parlamentul pe care dumneavoastră o continuați. Vreau să vorbesc despre două fonduri care sunt din ce în ce mai importante. E vorba de fondul pentru azil, migrație și uh, fondul pentru securitate internă. În uh, fiecare zi avem probleme cu migranții, cu azila, azilanții, cu amenințările teroriste, ISIS, care toate sunt amenințări pentru siguranța națională, siguranța internă a Uniunii și de aceea eu aș propune ca fondurile care rămân din fondurile structurale să poată să fie realocate pentru aceste domenii, pentru că mie mi se par prioritare. Pentru astfel de transferuri însă trebuie să existe destulă finanțare, așa cum a spus-o și domnul Depre înaintea mea această modificare, sper eu, să se adopte și la Parlament și la uh, Consiliu. Domnul Denanu. Mulțumesc. Este vorba de o revizuire tehnică care ne face să ne dăm seama că ne confruntăm cu o situație recurentă de disfuncționare a UE. Însă, în același timp, ne permite să ne imaginăm și îmbunătățirea structurii pentru finanțarea politicilor structurale și de coeziune. Aș vrea cu această ocazie să insist asupra nevoii de mai bună comunicare către cetățeni, pentru că rare ori aceștia sunt bine informați în ceea ce privește efectele europene în teritoriul lor. Pe de altă parte, aș vrea să reamintesc efectul de pârghie care îl va avea utilizarea acestor um, resurse, în special pentru investiții. De asemenea, cer să se facă o simplificare a procedurilor și a utilizării politicilor structurale care să permită mai mare fluiditate și fiabilitate. Aceasta va face ca actorii locali să utilizeze mai mult fondurile structurale. Cred că este absolut necesar ca aceste fonduri structurale să fie mai accesibile, astfel încât să nu ne mai aflăm în situații precum cea de astăzi, în care fondurile structurale să nu fie utilizate. Ele trebuie să fie un adevărat accelerator pentru implementarea programelor și nu doar o mașină administrativă. Artui. Domnul Artui. Monsieur le Président, Madame... Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colegi. Modificarea regulamentului pentru CFM pentru perioada 2014-2020 trebuie, bineînțeles, să fie votată, însă această necesitate arată încă o dată cât este de complex și de greu și de plin de inerție să lansezi proceduri europene. În momentul în care toată lumea trage semnalul de alarmă cu privire la deficitul investițiilor în Europa, un deficit care, din păcate, este mai puternic decât creșterea și care activează și șomajul în masă, va trebui totuși 21 de miliarde să le amânăm pentru că să nu le folosim, pentru că nu am putut valida la timp proiectele și programele. Această constatare nu face decât să ne arate că trebuie să ne revizuim uh, proiectele de pilotaj politic. Uniunea Europeană este guvernată de reguli și riscă să se transforme într-un monstru tehnocratic și birocratic. Aș lansa un apel de aceea pentru o simplificare drastică a regulilor și a procedurilor. Și, doamnă vicepreședinte, fiind dat că ați vorbit de revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, aș vrea să vă rog ca în propunerile dumneavoastră să vorbiți și de ajustări de credite de angajament și credite de plăți care, de plată care să evite sacrificarea creditelor, de exemplu, din mecanismul conectarea Europei și din orizontul 2020, care sunt atât de importante pentru viitor, pentru că e vorba aici de investiții în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Zani are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță astăzi putem să îmbunătățim o situație care a fost gestionată cel puțin superficial și la suprafață. Trebuie să vedem cum o treime din fonduri sunt, nu pot fi folosite pentru că au existat întârzieri prea mari în adoptarea lor în 2014. Trebuie să constatăm că nici Europa nu este imună față de fenomene pe care le considerăm exemplare negativ în politica italiană. Întârzierile, toate corecturile sunt la noi în țară pe ordinea de zi. În ciuda acestei premize dureroase, suntem și noi pentru utilizarea flexibilă a cadrului financiar multianual și acest lucru trebuie să fie valabil pentru mai multe situații. Suntem acum aproape de o revizuire a unei prime perspective financiare și cred că prima prioritate a Uniunii trebuie să fie revizuită pentru ca să putem să concentrăm resursele pe care le avem acolo unde cu adevărat ele vor duce la dezvoltare, la creștere, ocupare și echitate. Sper ca fondurile pe care vrem astăzi să le uh, amânăm să fie utilizate după aceea într-o manieră constructivă și să nu fie aruncate pe geam, cum s-a întâmplat de prea multe ori chiar și în Italia de curând, mai ales în regiunile care ar fi avut nevoie mare de ele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Montel. La revizion du cadre financier Mulțumesc. Revizuirea CFM-ului are de principal um, obiectiv transferul pe anii ulterior a 21 de miliarde de euro care nu au fost utilizați în 2014, deci 15% din bugetul din 2014. Deși este o revizuire de natură tehnică, ea ne arată elemente de-a dreptul grave și îngrijorătoare. În special, um, cheltuierile neplătite care crește uh, pe măsură ce trece timpul și ne arată că gestiunea este birocratică. În ciuda banilor oferiți și obținuți în urma trialogului de la sfârșitul 2014, fondurile neplătite este de 24 miliarde față de 11 în 2011 și acestea sunt în creștere. În același timp, colectivitățile teritoriale sunt cele care plătesc factura. Acest sistem absurd uh, fac pe unii să creadă că e nevoie de un sistem federal uh, și aceasta ar fi o, un atac față de suveranitatea statelor. Noi ar trebui să permitem ca uh, statele membre să își gestioneze singure bugetul și investițiile. Franța, pe de altă parte, are puțin de beneficiat de pe urma acestui sistem pentru că ea este contribuitor net la acest buget uh, cu 80 uh, de miliarde de euro pe 2013. Mulțumesc. Domnul Mureșan. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule, doamna comisar. Salut și eu propusa revizuire a CFM și uh, proiectul pentru uh, revizia bugetară numărul 2 pentru da, bugetul în anul 2015. Nu este o chestiune disputată în această cameră. Am uh, făcut aceste propuneri pentru ca statele membre să nu piardă fondurile europene care le-au fost deja alocate. Știm că aprobarea târzie a regulamentului privind CFM și alte uh, adoptări târzie ale unor elemente de reglementare uh, legală au dus la întârzierea la rândul lor a adoptării uh, diferitelor programe operaționale. Trebuie să prevenim acum pierderea de fonduri, dar pe viitor trebuie să evităm ca următoarea, următorul regulament pentru următorul CFM eh, să se adopte cu aceeași întârziere. Trebuie să-l adoptăm mai devreme. Sigur, și Consiliul trebuie să-și aducă contribuția în acest sens și Comisia trebuie să intervină ca un broker, ca un mediator onest eh, din timp eh, pentru negocierea următorului regulament privind viitorul CFM în special pentru asigurarea certitudinii juridice care generează investiții, este important uh, ca politicile uh, europene să fie implementate consecvent și din timp. Asta este necesar cu atât mai mult cu cât avem un șomaj fără precedent în UE. Însă, nu putem da vina pe aceste întârzieri doar pe, uh, pe, pentru aceste întârzieri doar pe instituțiile europene. Pentru că instituțiile europene au uh, arătat că există posibilitatea adoptării în regim de urgență a unor regulamente, câtă vreme inclusiv statul meu, membru din care provin, uh, uh, a avut întârzieri de ordin administrativ. O ultimă chestiune pe care aș vrea să o evidențiez și anume că pe a doua, pentru a doua jumătate a perioade CFM există riscul de acumulare de prea multe credite de angajament care vor duce, va, va duce la întârzierea plăților. Doamna Moody. Mulțumesc. Împreună cu ceilalți colegi și eu sper că acest uh, text să fie adoptat mai târziu astăzi. Aceste programe operaționale chiar uh, de fapt privesc cu oameni concreți și știu acest lucru foarte bine. În regiunea mea există un ținut, un regiune care se cheamă Colmă, care trebuie să primească foarte multe fonduri din fondul de coeziune, dar din cauza faptul că faptului că guvernul britanic nu a reușit să pună pe picioare și să adopte programele operaționale la timp, există un risc puternic să existe o întârziere și am văzut deja că oamenii își pierd locurile de muncă din cauza acestor întârzieri. Nu este vorba de statistici aici, e vorba de vieți adevărate de care vorbim. Însă se mai pune și o întrebare pe care aș vrea să vă adresez și dumneavoastră. Anumite programe uh, au uh, termeni, de exemplu, inițiativa pentru tineret și întârzierea în adoptarea programelor operaționale poate să înseamnă să rămână un, uh, o fereastră foarte mică în care să se pot folosi aceste fonduri. Se poate folosi. Deci, cred că ar trebui să avem flexibilitate nu numai la angajamente, ci și la timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a folosi și cheltui acești bani în cadrul programelor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Paunova! Уважаема госпожо Георгиева, скъпи колеги, Ревизията на многогодишната финансова рамка с... Mulțumesc, doamnă comisar. Dragi colegi, revizuirea CFM-ului pentru a evita amânări suplimentare și întârzieri este un pas important înainte. Dezbaterea de astăzi ne-a arătat că am ajuns la un consens atât la nivelul Parlamentului European cât și la nivelul Comisiei. Transferul creditelor va fi esențial pentru noua perioadă de programare și are legătură directă cu eforturile pe care le face UE pentru a avea o economie mai prosperă și competitivă. Acordul asupra CFM-ului din 2014-2020 a întârziat toate operațiunile fondurilor de investiții și aceasta cu consecințe negative asupra economiei statelor membre, și cu pierderi esențiale. Noi trebuie să utilizăm în mod eficient resursele europene pentru creștere economică și locuri de muncă. Statele membre trebuie să fie pe picior de egalitate atunci când e vorba de asistența primită din partea Uniunii. Iată de ce sunt absolut de acord cu doamna comisar și anume că Comisia Europeană ar trebui să aibă o cooperare mai strânsă cu statele membre care au nevoie pentru a ajunge la o implementare de succes a programelor prin aplicarea și utilizarea tuturor resurselor disponibile. Pentru că statele membre și regiunile nu își pot permite să mai piardă timp. Uh, economia noastră are nevoie de ajutor. Mulțumesc, domnul Coțolino. Si. Evident că nu... Da. Este evident că vorbim aici de o întârziere din partea instituțiilor publice, atât cele comunitare cât și cele naționale și regionale care va uh, marca probabil viitorul programării, mai ales în ceea ce privește fondurile structurale și politica de coeziune. Și deci vom avea un efect asupra calității uh, cheltuirii acestor bani, pe lângă problemele tipice pe care oricum le vom avea suprapuse în mm, procedura bugetară între credite de angajament și credite de plăți. De aceea este foarte important ca după acest vot să conlucrăm cu Comisia pentru a accelera pe trei puncte cu, avem nevoie de mai multă celeritate în adoptarea programelor naționale și regionale, avem nevoie de mai multă atenție față de această activitate. Trebuie să evităm să concentrăm, în al doilea rând, resursele într-o singură anualitate, cu riscul de a creștere, apoi de a crește dezangajamentul atunci când vine cadența. Și în al treilea rând este nevoie de mai multe activități din partea Comisiei, de mai multe capacitate de inițiativă care să se poată simți parte din acest proces, mai ales în fața autorităților naționale și regionale și în funcția unei și în cazul unei modificări legislative la jumătatea perioadei pentru a putea acompania programarea mai bună și folosirea mai bună a resurselor. Mulțumesc! Uh, domnul Vioti are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi votăm uh, un uh, element tehnic foarte important care totuși rezultă din anumite alegeri precise. Dacă Consiliul ar fost mai puțin încăpățânat în fața Parlamentului în fosta legislatură, poate că am fi reușit să adoptăm un cadru financiar multianual la timp. Poate am fi avut mai multe programe lansate, am fi putut să le punem în aplicare și astăzi nu am fi cu 21 de miliarde de euro care au fost alocate, dar nu au fost cheltuite propunerea uh, Comisiei de a muta suma de la, din 2014 pe 2015 este foarte bună, însă totuși acest bun simț uh, nu este suficient. Nu putem să mai uh, cârpim un instrument care ar trebui să funcționeze perfect. Cadrul financiar multianual trebuie să reprezinte baza pe care să construim toate politicile europene. De fapt, în Italia, acum câteva zile, a căzut uh, pilonul unui punte și uh, ministrul a spus că acel pilon nu poate să fie uh, înlocuit, ci va trebui reconstruit întregul, întregul pod ca să fie mai sigur și mai adaptat, de exemplu. Vreau să amintesc așadar Consiliului și Comisiei că la sfârșitul uh, legislaturii anterioare s-a făcut o propunere de revizuire post-electorală a cadrului financiar multianual și că această revizuire ar trebui pusă în aplicare foarte repede chiar și ar trebui să fie o revizuire profundă și foarte profundă chiar.

president uh, madam commissioner colleagues the revision of the mff has been made necessary because of three major. revizuirea uh, cadrului financiar multianual a fost uh, foarte importantă având în vedere aprobarea programelor operaționale. De fapt, în practică, în anul 2015, statele membre vor trebui să se angajeze față de ceea ce uh, stabiliseră pentru 2014 și 2015 și de altfel 2015 este ultimul an pentru absorpția fondurilor din uh, perioada anterioară de programare. Aceasta înseamnă presiune foarte puternică și nevoia de a răspunde uh, obligațiilor pentru angajamente chiar cu adevărat eficiente. S-ar putea să existe mai multe încălcări însă pentru care statele membre să fie sancționate. Însă o protecție adevărată a acestor obiective începe cu o pregătire anticipată și o implementare a regulilor bugetare care sunt aferente. Vă mulțumesc. Vaughan. Domnul Vogen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorilor pentru acest raport. În el se arată că la sfârșitul anului trecut doar un procentaj redus din programele operaționale fusese adoptate și pot să vă spun cu mulțumire că în țara Galilor am reușit să adoptăm toate programele încă din noiembrie anul trecut, și că finanțăm deja proiecte. Din păcate, nu același lucru se întâmplă și în Anglia, pentru că uh, guvernul britanic a schimbat structurile de management și din această cauză nu s-a ajuns la un acord asupra programelor operaționale. Toate acestea au consecințe pentru cei care vor să prezinte noi proiecte și cei pe, pentru cei care au proiecte în curs și care vor să continue. Însă consecințele grave vor fi în special pentru cei care lucrează în proiecte și pentru beneficiarii acestor proiecte individuale. Iată de ce este atât de important ca Parlamentul în această dupămasă să accepte aceste schimbări de transfer al banilor, astfel încât să începem finanțarea în întreaga Europa și vreau să cer Comisiei să facă presiune asupra statelor membre și statele membre să ia măsurile necesare pentru ca programele operaționale să fie adoptate cât mai repede cu putință. Mulțumesc, domnul Sant. Mulțumesc, domnule președinte s-a spus că avem nevoie de mai multe investiții pentru a susține refigurarea economiei europene. Este foarte ciudat în aceste circunstanțe că atâtea miliarde eh, din bugetul UE nu au fost eh, consumate, nu au fost cheltuite în aceste condiții. Din fondurile pentru migrație, agricultură, fondul social, fondul eh, pentru coeziune, nu au fost consumate, practic nu au fost absorbite de către guverne aceste fonduri. Da? Procedurile nu sunt cele care ar trebui să fie folosite. Prea des, programele sunt operate pe principiul o soluție pentru toate problemele. Sperăm însă că după crizele din anul trecut și după ceea ce s-a întâmplat anul trecut în special, uh, se va găsi o soluție. Uh, statele cred că s-au trezit și ele la uh, realitate și cred că trebuie revizuite toate formele de ajutoare de stat. Tocmai de aceea Eh, trebuie să recunoaștem pe de o parte că drumul spre iad e pavat cu bune intenții, dar pe de altă parte trebuie să și acționăm. Mulțumesc. Domnul Liberațchi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am eh, sentimente amestecate în legătură cu acest subiect. Pe de o parte, sunt foarte bucuros că nu pierdem aceste fonduri, dar eh, totuși o facem la ultima secundă, imediat înainte de 1 mai și sunt foarte trist că s-a ajuns la această situație în general. Ar trebui să ne gândim de unde vine problema. Dacă poate schimbarea comisiei a dus la acest lucru. Oare comisia este de vină acum? Sigur că e vorba de o problemă cu schimbarea comisiei, aceasta a adus admite întârzieri când s-a schimbat comisia, dar să ne uităm totuși și la statele membre. Întrebarea este dacă statele membre sunt oarecum uh, debordate, dacă sunt prea aglomerate, dacă nu reușesc de fapt să își uh, respecte toate angajamentele. Poate că ar trebui să facem o analiză. Și am o întrebare și către doamna comisar. După foarte mulți ani de experiențe, poate că am putea să ne gândim la o simplificare a regulilor. Mulțumesc, domnul Zorinio. Mulțumesc, doamnă comisar. Această propunere de utilizare a sumelor din 2014 pe anul 2015, pentru că nu au fost utilizate la timp, cred că este o propunere pozitivă care va fi adoptată. Aș vrea să uh, cer Comisiei Europene să coopereze în mod activ cu autoritățile naționale pentru ca aceste fonduri să fie utilizate în special în acele zone unde e nevoie de dezvoltare durabilă. Cred că nu putem aștepta cu brațele încrucișate atunci când vorbim despre păcatul original și știm foarte bine ce s-a întâmplat în cadrul CFM-ului. Doamna comisar, există multe țări care depind de fondurile de coeziune, țări care au nevoie de investiții și de neacceptat ca un cadru de reglementare fără flexibilitate să reducă efectele investițiilor. În Portugalia Iată, de 16 luni de zile avem acest cadru și abia acum începe să se miște și n-am văzut încă uh, proiectele pe care le așteptam. Sper ca această revizuire să se adopte astăzi și resursele să fie utilizate mai bine în diversele state membre și să rezolvăm problemele sau lacunele existente. Intervente. Trecem acum la HDI și are cuvântul domnul Petir în primul rând gospodine predsjedniče domnule președinte salut declarația comisiei conform căreia vor fi luate toate măsurile pentru a se adopta programele operaționale întârziate cu maximă urgență imediat după revizuirea acestui cadru financiar multianual pentru perioada restantă. Fondurile din 2014 eh, vor fi transferate în eh, bugetul din 2015 și eh, asta fără o realocare a destinației acestor fonduri. Așadar, credem că Uh, avem a face cu o situație încurajatoare pentru dezvoltarea rurală, pentru că încă uh, sunt state membre care nu au putut adopta măsurile de dezvoltare rurală pentru că nu au putut avea acces la uh, fondurile în consecință. Dezvoltarea multor zone rurale, multor sate, comunități, uh, depinde de aceste fonduri uh, care sunt necesare pentru crearea infrastructurii urbane și rurale necesare pentru promovarea turismului și pentru a genera venituri și locuri de muncă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că proiectul de regulament al Consiliului care stabilește cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 va fi aprobat de către acest Parlament, care pentru că este foarte primit foarte favorabil. Vorbim despre un pas fundamental pentru o nouă perioadă de programare și pentru noua politică de coeziune, care ar putea evita impactul negativ pentru regiunile și orașele europene și deci pentru cetățeni. Investițiile europene sunt cea mai importantă politică de investiții a Uniunii Europene și de aceea este esențial ca toate resursele să fie facilitate, folosite, îmi cer scuze, în, cu, în, la momentul potrivit pentru a crea creștere economică și ocupare și pentru a putea să ne ne atingem obiectivele din agenda Uniunii. Revizuirea CFM-ului 2014-2020 trebuie să fie realizată așadar prin punerea în aplicare a unor programe care au fost uh, momentan întârziate. Noua perioadă de programare a fost prea mult întârziată deja și de aceea acum este necesar să mai înlăturăm obstacolele care există. Trebuie așadar ca și Comisia să coopereze mai, coopereze mai bine cu statele membre și cu regiunile și să îmbunătățească calitatea proiectelor, să ducă la o simplificare la procedurilor, pentru ca să putem folosi în mare măsură toate aceste resurse eficient. Mulțumesc. Domnul, doamna, domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu revizuirea CFM-ului pentru 2014-2020, pentru că în felul acesta peste 300 de programe operaționale vor fi finanțate din fondurile structurale și din alte fonduri UE și vor putea fi implementate ajutând în felul acesta regiunile UE. Iată cum vom putea susține creșterea economică, vom reduce șomajul în Sud, în special în Grecia, unde există un nivel ridicat de sărăcie va trebui să ne asigurăm că fondurile de coeziune și programele aferente din Grecia sau din Fondul de Dezvoltare uh, Rurală vor fi într-adevăr aplicate. Au existat multe regiuni care au fost um, afectate de inundații și există și alte fonduri care vor ajunge pentru imigrație, de exemplu, vor ajunge în Grecia din cauza numărului mare de imigranți pe care îl primim. Iată, uh, din cauza uh, șantajului realizat de Troica Europeană, care a înghețat fondurile noastre, în sfârșit uh, Grecia va putea să descurce un pic mai bine. Mulțumesc, domnul Iacovcici. Președinte, mada se de naizgled... Domnule președinte, cu toate că acest dosar este unul tehnic, orice modificare cu efecte juridice comportă totuși uh, și uh, unele implicații politice. Pentru că aici este în joc credibilitatea Uniunii Europene. Nu putem să ne permitem să ne regăsim într-o situație în care 21 de miliarde fonduri angajate, alocate, nu se plătesc timp de luni și ani de zile. Pentru că în aceste condiții aceea care cred în Uniunea Europeană, care uh, solicită uh, aceste fonduri și vor crede cre- uh, pierde încrederea în noi. Deci susțin ceea ce au spus ceilalți vorbitori și ca unul care am colaborat la peste 300 de proiecte europene, vă solicit să simplificați procedurile. Mulțumesc, are cuvântul domnul Iegas acolhemos favoravelmente este mecanismo de flexibilidade que permite. Mulțumesc. Iată, avem o marjă de flexibilitate care ne va permite să utilizăm fondurile ce nu au fost uh, folosite în 2014 pe anii următori. Va trebui să ținem cont de aceste aspecte în noul cadru comunitar. În ceea ce privește PAC-ul și candidații pentru plata unică, există întârzieri enorme ceea ce ne va cere din partea Comisiei o mai mare flexibilitate. Va trebui să profităm de această dezbatere pentru a arăta că acest CFM nu respectă principiul unei Europe sociale. Foarte bine, e nevoie de o Europa socială, dar nu avem mijloacele necesare pentru a corecta inegalitățile existente și mai ales atunci când s-au impus politici precum cele care, pe care le cunoaștem statelor membre. În ceea ce privește resursele extraordinare, acestea ar trebui utilizate pentru reducerea deficitului, pentru că aceasta este o adevărată pată pe onoarea UE și nu permite statelor membre să-și facă curățenie la ele acasă. Mulțumesc. Domnule Soltes. Mulțumesc, domnul Soltes. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că din dezbaterea de astăzi reiese că această cerere de modificare va fi acceptată și eu cred că trebuie să susținem propunerea Comisiei pentru ca aceste fonduri să poată fi apoi transferate pe anul 2015. Sigur că există și riscuri și erori posibile și Curtea de Conturi a atras deja atenția în verificările făcute că există erori în folosirea fondurilor europene, dar cea mai mare greșeală este dacă aceste fonduri nu sunt folosite deloc. Fie că este prea complicată reglementarea sau că s-a uitat sau nu s-a acționat la timp. Este de aceea o mare provocare pentru Comisie. Comisia trebuie, bineînțeles, să îndeplinească ceea ce a promis dar aceasta necesită și o simplificare a procedurilor. Nu putem să ne ocupăm numai de birocrație, ci și de conținutul acestor proiecte și trebuie să ne gândim și la cauzele pentru aceste întârzieri și omisiuni și să încercăm să le înlăturăm pe acestea și nu numai consecințele. Mulțumesc, domnul Schaffhauser are cuvântul. Vă aveți la parol. Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Bine, se bine, allora eh, vous parlerez la prochaine. Eh, onorevole... Bine, să vorbim data viitoare. Domnul Frunzulică. Molto grazie, signor Presidente Aș dori să-mi exprim susținerea pentru această propunere de amendare a regulamentului pentru CFM pentru anul 2014-2020. Această propunere va avea și consecințe pozitive pe noua politică de coeziune care este esențială pentru dezvoltarea economică a Europei și redresarea economică după criză. Această nouă politică aduce susținere noilor întreprinderi, IMM-urilor și creează și locuri de muncă durabile, îmbunătățește crește capacitățile, combate sărăcia, promovează includerea socială și dă și o șansă regiunilor îndepărtate să aibă bandă largă, numai combate și fuga de creiere, îmbunătățește mediul, energia și folosirea resurselor energetice regenerabile, construiește și legături de transport și îmbunătățește eficiența administrației publice și resursele sunt uh, folosite cât se poate de bine pentru ca să poată să uh, se creeze locuri de muncă și uh, ocupare de calitate. Sper că aceste programe să fie puse în aplicare cât mai repede și sper ca și calculele pe care le-a făcut Comisia să fie realiste și să îmbunătățească și plățile. Mulțumesc foarte mult! Onorevole Grapini. Doamna Grapini

Thank you very much. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc și mulțumesc mult tuturor celor care au luat cuvântul și care s-au exprimat în favoarea votării, adoptării în plen mai târziu a acestui raport. Permiteți-mi acum să ofer câteva răspunsuri la comentariile și unele întrebări direct adresate Comisiei. Mai întâi, în ce privește impactul asupra plăților. În opinia noastră, situația este gestionabilă. și va fi gestionată și folosind profile de plăți, profilurile de plăți din trecut. față de situațiile din trecut. Am avut uh, am o colaborare mult mai bună cu statele membre de această dată pentru planificarea plăților și acum suntem în măsură să planificăm și să structurăm plățile într-o manieră mult mai ușoară și predictibilă. A fost o întrebare uh, am fost întrebat dacă există posibilitatea ca statele membre să nu mai poată folosi banii. Uh, se aplică regula N plus 3, adică odată ce un angajament a fost uh, asumat, există un termen uh, stabilit de executarea angajamentelor. Și acest, uh, acest termen este de 3 ani, conform uh, CFM-ul actual. Așadar, pentru unele dintre angajamentele deja asumate Uh, aprobările se vor face în acest an, pentru altele vor veni anul viitor, dar toate fondurile vor putea fi folosite. Să știți că am, uh, ne-am asumat uh, niște consecințe și învățăminte foarte clare în ce privește angajamentele și plățile, pentru că am învățat din trecut. Nu mai suntem într-o stare de bunăstare financiară, de aceea ne concentrăm nu doar pe cheltuială, pe cheltuieli, ci și pe calitatea cheltuielilor. În ce privește simplificarea, am înțeles foarte clar ceea ce unii dintre noastre au spus, anume că avem nevoie de reguli mai simple pentru ca pro- programele să poată fi implementate mai bine, pentru ca rata de eroare să scadă. N-aș putea fi mai de acord cu dumneavoastră. Și noi în comisie suntem preocupați de această chestiune și uh, vă invităm, stimați membri ai Parlamentului, să colaborați cu noi în a nu implementa uh, noi reguli de control acolo unde acestea nu, a, nu aduc valoare adăugată. În același timp, uh, statele membre trebuie să nu adauge la regulile impuse de noi pentru a nu complica pentru beneficiar și mai mult lucrurile. În al treilea rând, vreau să vorbesc despre valoarea uh, uh, care se creează cu acești bani. Pentru că am auzit voce în care au uh, reclamat restituirea fondurilor din, din, banii, din fondurile structurale europene către statele membre. Dar, până la urmă, analiza utilizării fondurilor de coeziune din uh, uh, CFM-ul trecut, din perioada de referință trecută, arată cât de important este impactul asupra uh, statelor membre. Letonia, Lituania a crescut, uh, în Letonia a crescut uh, puterea economică cu peste 2,1%, în Polonia cu 1,8%. Deci uh, faptele arată că statele membre sunt beneficiari direct și importanți și există un impact serios. Iar raportul anual de creștere arată că noi am inventat cea mai puternică mașină de convergență în lume, care a permis statelor europene să uh, treacă de la statut de țară cu venituri medii la statut de venit, țară cu venit mare în cea mai scurtă perioadă cu putință. A, aceast, acest salt de la venituri medii uh, la venituri uh, crescute a fost făcut, a fost făcut de către uh, mai multe state uh, europene, uh, statele extraeuropene care au reușit acest salt, uh, fie că au găsit undeva petrol, fie că au utilizat uh, uh, niște uh, instrumente care nu reflectă o creștere economică în economia reală. Deci, noi avem cel mai înalt standarde de drepturile umane, de incluziune socială, Acum, dacă mai descoperim și uh, uh niște petrol, ne-ar plăcea, dar Uh, avem, avem instrumente suficiente pentru această creștere. În ce privește uh, revizuirea la mijlocul perioadei de referință, vă mulțumesc pentru sugestii, vom analiza în uh, detaliu în prioritățile stabilite la începutul perioadei de referință și, dacă este necesar, vom propune ajustări ale acestor priorități. Evident, dacă aceste priorități Uh, vor cere să revizuim uh, CFM-ul, atunci o vom face. Ne vom, uh, ne vom, vom recurge la instrumentele de flexibilitate pe care le avem acum la dispoziție și vom colabora cu Parlamentul, cu Comisia de Bugete, văd că președintele acestei comisii este prezent în sală, astfel încât pentru ca banii contribuabililor noștri să fie cheltuiți pentru bunăstarea lor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte. Doamnă Toma, uh, dacă vreți să mai adăugați câteva cuvinte. Oh, mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Aș vrea acum în încheiere să mulțumesc colegilor pentru că au susținut avizul favorabil pe care l-am emis noi alături de coraportorul care din păcate nu este prezent astăzi aici, domnul Olbricht. Ați văzut și dumneavoastră, doamnă comisar, avizul nostru favorabil este susținut de o mare majoritate de colegi. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit, chiar dacă mai avem alte lucruri de făcut chiar începând de mâine în ceea ce privește plățile. Vreau să constat aici interesul manifestat de colegii mei pentru toate chestiunile bugetare și ne vom reîntâlni pentru revizuirea CFM cfm despre care ați vorbit și să sperăm că nu va fi doar de natură tehnică, ci și politică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Toman!